Dragi prieteni, aș vrea să vă mulțumesc tuturor în numele Parlamentului European, al colegilor mei. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene, Consiliul European, Parlamentului polonez, întregii Europe, pentru că ați venit astăzi aici. ne întâlnim pentru a aduce un omagiu celor 96 de oameni care au dispărut în mod tragic sâmbătă trecută la Smolensk și printre ei președintele unui stat membru al Uniunii Europene și 18 membri ai Parlamentului, colegii noștri din Parlamentul Național, aleși în mod democratic de popor. gândurile noastre merg înainte de toate către familiile și cei dragi victimelor. Mesajele de susținere pe care le-am primit din partea atâtor și atâtor oameni, colegi din Parlamentul European, de la Comisia Europeană, de la Consiliu, ambasadori, membri ai administrației instituțiilor europene, personal, jurnaliști din Europa și din afara Europei, de asemenea. Toate acestea mi-au dat mie și țării mele putere și apreciez acest lucru. Și sunt mândru, putem, noi putem fi mândri de felul în care țara mea a reacționat. A fost o catastrofă fără precedent Acei oameni au murit servindu-și țara pe drumul uh, spre Catin pentru a comemora miile de ofițeri polonezi asasinați în timpul celui de-al doilea război mondial. Istoria s-a repetat în mod dramatic, cercul istoriei s-a închis în mod dramatic A fost de asemenea emoționați de reacția Rusiei, demnă și plină de înțelegere. Vă mulțumim, prieteni ruși. Noi credem că ne va fi de mare ajutor să reconciliem continentul nostru atât în ce privește adevărul istoric, cât și încrederea reciprocă și respectul reciproc. Știu că Europa este alături de țara mea, Polonia, în acest moment dificil. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, În Polonia este un obicei să se citească cu voce tare numele celor care au dispărut. Ca să putem să ne amintim de ei și, în fine, vreau să mulțumesc tuturor în numele Poloniei și a polonezilor Aici, în această sală, uh, sunt reprezentanți ai tuturor instituțiilor Uniunii Europene și ale statelor membre. De asemenea, avem ambasadori din Uniunea Europeană și uh, din afara granițelor Uniunii Europene și asta ne dă o imagine de unitate, pentru că în unitate stă puterea. Noi, în Uniunea Europeană, știm cât de mult efort pentru, e necesar pentru a realiza unitatea. Este uh, un efort pe care trebuie să-l facem în fiecare zi și în fiecare zi uh, înțelegem că suntem mai puternici dacă suntem uniți. Lech Kaczyński, działacz opozycji demokratycznej. Lech Kaczyński, lider al opoziției democratice și apoi al Solidarnosc în ilegalitate, vicepreședinte al Solidarnosc în Polonia Liberă și apoi președinte al Organismului Suprem de Control, ministru de Justiție în guvernul pe care, în, în timpul în care am fost eu prim-ministru și după aceea primar al Varșoviei din 2005, președinte al Republicii Poloneze. Maria Kaczynska, prima doamnă a Republicii Polone. Richard Kaczarowski, ultimul președinte al Republicii Polone în exil la Londra. După care a dat însemnele Poloniei um, lui Lech Valensa. Ana Valentinovici a fost uh, activist uh, a opoziției uh, la Gdansk, la șantierul de la Gdansk, în momentul în care a fost expulzată. Acest lucru a dus la um, grevele din 1980 uh, care au dus la crearea Solidarnosc. Cristof Putra vicepreședinte al Camerei Deputaților, um, membru al Partidului Lege și Justiție, Partidului Parlamentar Lege și Justiție. Krajina Ghenșițca, președinte al grupului parlamentar Dreptate și Justiție, fost ministru pentru dezvoltare regională, fost um, vice viceministru al uh, muncii și politicii sociale. Primișla Goșevski, vicepreședinte al Partidului Lege și Justiție, fost uh, viceprim-ministru, fost președinte al grupului parlamentar Lege și Justiție. Alexandra Natalie Schwatt membru al Parlamentului și vicepreședinte al Partidului Lege și Justiție, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare privind finanțele publice. Spigniew Wasserman, membru al Parlamentului reprezentând Partidul Lege și Justiție, fost ministru coordonator pentru serviciile secrete, fost viceministru al Justiției. Ianina Fetlinska, senator din partea Lege și Justiție, vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate. Stanislav Zayas, senator uh, partea Partidului Lege și Justiție, președinte al Comisiei, al Comisiei pentru Apărare, fost uh, vicepreședinte al Camerei Deputaților, avocat care a apărat membrii opoziției în cazuri politice înainte de 1989. Cristina Bohenec, vicepreședinte al Senatului, inițiatoare a campaniilor sociale de către jurnaliștii polonezi Platforma Civică. Gregor Dolniak, președinte al Comisiei pentru Administrație și Afaceri Interne, vicepreședinte al grupului parlamentar Platforma Civică, președinte al um, conducător al campaniei electorale Platforma Civică înainte de ultimele alegeri pentru Parlamentul European. Maciej Poginski, președinte al Asociației Spolnata Polska, comunitatea poloneză, membru al Parlamentului în trei mandate, fost uh, vicepreședinte al Senatului, unul dintre fondatorii platformei civice și al um, Uh, guvernului Regional din Gdansk. Arcadius Ribitski, membru al Parlamentului cu două mandate, reprezentând platforma civică, fost ministru al culturii, autor ale faimoaselor solicitări în timpul uh, grevelor de la șantierul Gdansk din 1980, care uh, au precedat recunoașterea Solidarnosc. Sebastian Carpiniuc, membru al platformei civice în Parlamentul polonez, um, vicesecretar al um, grupului parlamentar Platforma Civică, fost viceprimar al orașului Colobrez, Colobrezec. Iejeș Majinski, vicepreședinte al Camerei Deputaților al Seimului, fost ministru al apărării, candidat la alegerile prezidențiale din 2010 din partea Alianței Democrație de Stânga. Izabela Iaruga Navacka, membru al Parlamentului reprezentând Alianța Democratică de Stânga, fost uh, viceprim-ministru, fost ministru al muncii și al politicii sociale, um, fost membru al um, guvernului plenipotențiar pentru egalitatea între bărbați și femei. Iolanta Șimanec Dereș, membru al Parlamentului din partea Alianței Democrate de Stânga, vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe, fost președinte al cabinetului alături de fostul um, președinte Alexander uh, Kva... Kvajniewski. Leszek Deptua. Leszek Deptua, membru al Parlamentului, două mandate din partea Partidului uh, Țăranilor din Polonia, fost guvernator al provinciei Podcarpatschi, membru al Comitetului de Conducere al PSL. Vizla Voda, membru al Parlamentului din partea Partidului Țăranilor Polonezi, vicepreședinte al Comisiei pentru Administrație și Afaceri Interne, membru al Consiliului uh, Funcționarilor uh, Publici, președinte al Partidului uh, Țărănesc Polonez pentru regiunea de sud a Poloniei. Eduard Voitas, membru al Parlamentului din partea Partidului Țărănesc Polonez, două mandate, a fost uh, guvernator al regiunii Lovelski și ar fi trebuit să devină cel de-al 51-lea membru polonez al Parlamentului European după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Vladislav Stașac, șef al Cancelariei Președintelui, Republicii Polonia, a fost ministru de interne și viceprimar al Varșoviei și lider al mișcării independente a studenților. Alexander Sciglon, șef al Oficiului Național pentru Securitate, fost ministru al Apărării Naționale Marius Hanslik, membru al Cancelariei președintelui Republicii Polonia. Pavel Vepech, membru al Cancelariei președintelui Republicii Polonia. Stanislav Jerzy Komorowski, viceministru al apărării, fost viceministru al afacerilor externe, fost ambasador al Poloniei în Regatul Unit al Marii Britanii și fost ambasador al Poloniei în Olanda. Andrei Kremer, viceministru al afacerilor externe. Tomaș Merta, viceministru al Culturii și Moștenirii Naționale și uh, curator șef al monumentelor. Marius Cazana, șef al protocolului diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe. Slavomir Șipec, președinte al Băncii Centrale a Poloniei, fost viceprimar al Varșoviei, lider al opoziției și membru al uh, Organizației Studenților Anticomuniști, organizator al grevelor studențești și un bun coleg și prieten. Janusz Kohanovski, avocat, ombudsman, avocatul poporului în Polonia. Piotr Nurovski, președintele Comitetului Olimpic Polonez, însă a fost mulți ani de zile și diplomat. Și suntem alături de familia sa în aceste momente dificile. Andrei Przevoșnec, timp de 17 ani a fost uh, ministru secretar general al Consiliului de protejare a memoriei luptei și martiriului polonez. Este instituția care s-a ocupat de uh, dezvăluirea adevărului despre masacrul de la Katyn și el a inspirat și crearea unei expoziții aici la Parlamentul European pentru a comemora catastrofa de la Katyn. Stanislav Miche, avocat, membru al Consiliului uh, Memoriei uh, Luptei și Martiriului, Dr. Ianuș Curtica, președinte al Institutului Național al Memoriei, Janusz Krupski, șeful uh, Oficiului pentru Veteranii de Război și persoanele care au suferit represiune, activist democratic în timpul uh, dictaturii comuniste, persecutat de către serviciile secrete comuniste. Ioana Gațca Indețca, avocat președinte al Baroului Național Polonez. generalul František Gagor, șeful statului major al armatei poloneze. General Broni, Bronisław Kwiatkowski. General locotenent Bronislav Kwiatkowski, șeful operațional al arm- forțelor armate poloneze. general locotenent Andrei Blasic, șeful uh, forțelor terestre, comandantul forțelor terestre ale Republicii Polonia. General Major Tadeusz Buk, conducător operațional al forțelor terestre ale Republicii Polonia general major Vladimir Potașinski, șeful forțelor speciale poloneze. viceamiralul Andrei Kerveta, comandantul marinei poloneze. general de brigadă Kazimierz Gilarski, comandantul garnizoanei Varșovia. episcopul general major Tadeusz Plosky, uh, capelanul șef al forțelor armate poloneze. Arhiepiscopul general major Miron Ciodachowski, capelanul șef uh, ortodox al forțelor armate poloneze. părintele colonel Adam Pilch de la Serviciul uh, Pastoral Evanghelic al Armatei Poloneze. Părintele locotenent colonel Janoszynski, de la Serviciul Pastoral Catolic al Armatei Poloneze. părintele Roman Ingecic, capelanul președintelui Republicii Polonia. Părintele profesor Richard Drumianek, rectorul uh, Universității Cardinal Vișinski din Varșovia. Părintele Bronislav Gostomski, reprezentantul Asociației Familiilor uh, Catin, de la Catin. Părintele Iosef Ionieț, reprezentant al Asociației Parafiada. Părintele Jislav Kroll, reprezentant al Asociației Familiilor Victimelor de la Catin, și părintele Andrei Kvașnic, de asemenea reprezentant al Asociației Familiilor Victimelor de la Catin. edward duchnowski vorsitzender der vereinigung Edward Duchnovski, președinte al Asociației Victimelor din Siberia. Andrei Sariusz-Skapski, președinte al Federației Familiilor Victimelor de la Catin. și reprezentanții familiilor victimelor de la Catin, Tadeusz Lutoborski, Ana Maria Borovska, Bartosz Borowski. Bronislava Oraviec lofler Katarzyna Piskorska. Wojciech Severin. Leszek Solski. Și Gabriela Zich. Czesław Cywiński, prezes Światowego. Czesław Cywiński, președinte al Asociației Mondiale a Armatei Naționale. Ștefan Melac, președinte al Comitetului Catin. Zenona Mamontović Loiec, care este cofondator al Federației Familiilor Victimelor de la Catin. Tereza Valevska Prievozca, președinte al Fundației Golgota Estului. Eva Bakovska, nepoata generalului major Miecislav Smoravinski, care a fost ucis la Catin. Zbigniew Debski, participant la revoltele de la Varșovia, care a fost distins cu cea mai înaltă distinție militară, virtutea militară. Generalul de brigadă Stanislav Komornitski, cancelar decorat de asemenea cu cea mai înaltă distinție militară, virtutii militarii. Ianiana Natușievici Miller, supraviețuitor al uh, uneia dintre lagărele din Siberia, Janusz Zakrzewski, actor. și oficialități de la Cancelaria Președinției Republicii Polonia, Katarzyna Doracinska, Alexander Fedorovici, Dariusz Jankowski, colonel dr. Wojciech Lubinski, Barbara Maminska, Izabela Tomaszewska.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 Arthur Francis, subofițer clasa 1, subofițer Pavel Krajewski, Iasef Șufca, subofițer, subofițer Marek Uleric, Agnieszka Porucka Wiesławk. și de asemenea membrii echipajului de zbor, capitanul Arkadiusz Protasiuc, comandantul de zbor, Majorul Robert Grijna, pilotul, locotenentul Arthur Sietek. subofițerul Andrei Mihalak. Natalia Ianușco. Barbara Moniușco, Justina Moniușco minute of silence. de reculegere.